de mediu și sociale care să garanteze legalitatea în activitățile comerciale și drepturile salariaților. Vă mulțumesc, domnule Henan. Următoarea are cuvântul doamna Köstinger pentru două minute.